Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, stimați colegi. Mă bucur că sunteți aici. Să începem ședința de astăzi. În primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Se poate adopta în forma sa actuală? Bine, mulțumesc. Trecem la anunțurile președintelui. Un prim punct de informație este că avem uh, un regim lingvistic complet, cu excepția maltezei, finlandezei și croatei. Un al doilea anunț din partea mea, raportul delegației Ample la Viena. Această delegație a avut loc de pe 7 până pe 9 mai anul curent. Raportul de la delegația la Viena se regăsește în documentele în acestei întâlniri. Al treilea anunț se referă la directiva privind echilibru între viața privată și cea profesională. Raportor este domnul David Casa. Primul trilog de debut a avut loc uh, pe 12 septembrie, chiar după ce s-a um, acordat mandatul în plen. Atmosfera a fost foarte constructivă, în ciuda faptului că mandatele uh, celor doi colegiuitori sunt destul de diferite la ora actuală, ambii au spus că doresc să coopereze cât mai mult, în așa fel încât să ajungă la un compromis prin care se va îmbunătăți viața milioanelor de cetățeni europeni care ar beneficia de pe urma acestei directive în conformitate cu pilonul social, pilonul european al drepturilor sociale. Următorul trilog va avea loc pe 8 octombrie. Trecem la punctul 3. Procesul verbal, procesul verbal al uh, întâlnirii de pe 6 septembrie 2018. Dacă nu se opune nimeni, dacă nu are nimeni nimic de adăugat, atunci vom considera că am adoptat acest proces verbal. Trecem acum, încetișor, încetișor, la proiectul de aviz de la punctul 4, dar mai trebuie să așteptăm pe doamna raportoare câteva minuțele. Doamna Iongerius este pe drum, prin urmare o vom aștepta și apoi vom continua.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

și Fondului pentru Azil și Migrație, Fondului pentru Securitate Internă și Instrumentului pentru Managementul Frontierelor și Vize. Îi dau cuvântul doamnei Iongherius, care este raportarea. Mulțumesc, Iana, mulțumesc că m-ați așteptat. Am uh, testat cât de accesibilă este clădirea Parlamentului pentru persoanele cu dizabilități și a durat puțin să vină la intrare până aici în sală. Mulțumesc că sunteți prezenți, mulțumesc că mi-ați oferit oportunitatea de a vă spune câteva cuvinte despre regulamentul privind prevederile comune. În Parlament, de multe ori uh, discutăm despre solidaritatea europeană. Eu însă mi folosesc acest uh, cuvânt destul de des. E logic, pentru că solidaritatea este unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene. Din când în când, însă, discutăm despre ce înseamnă solidaritatea propriu-zis în uh, zilele noastre. În alte cuvinte, în zilele noastre, europenii cum percep solidaritatea? În opinia mea, cele șapte fonduri care sunt vizate de regulamentul privind dispozițiile comune, din fericire ați și dumneavoastră deja lista celor șapte, dar ele, în orice caz, sunt un simbol al solidarității europene. Ele reprezintă dorința noastră comună de a ne îmbunătăți convergența socială și economică. De aceea sunt recunoscătoare Comisiei Europene pentru faptul că ne-a transmis această propunere legislativă. Ea ne poate ajuta să consolidăm solidaritatea în Uniunea Europeană. Per total, comis, uh, propunerea reduce gradul de fragmentare al regulilor și crește gradul de flexibilitate. Sunt sigură că va fi o contribuție foarte bună la creșterea accesului la fonduri. Acest lucru înseamnă că, la urma urmei, din ce în ce mai mulți cetățeni europeni vor putea beneficia în mod direct de pe urma fondurilor de solidaritate. Întrebarea care se pune este și dacă putem face mai multe. Propunerea, într-adevăr, este bună, dar se poate mai bine? În 2014, domnul Juncker le-a promus cetățenilor europeni un rating social triplu A. Prin declarația dumnealui, a acordat atenție sporită chestiunilor sociale pe agenda europeană. Pilonul so- social european este o concretizare a acestui deziderat, însă acest pilon nu se află aproape deloc uh, în uh, textul regulamentului privind dispozițiile comune. De aceea, în amendamentele noastre, noi am introdus principiul pilonului social european mult mai clar în text, în așa fel încât să putem să garantăm drepturile sociale ale tuturor europenilor. Din această perspectivă, trebuie să facem mult mai mult decât uh, până acum, să ne concentrăm doar pe obiectivele Uh, din uh, regulamentul acesta. Obiectivul de locuri de muncă și creștere este mult prea restrictiv. E nevoie de convergență socială și economică. De aceea trebuie să vorbim în termeni mai uh, precis și despre incluziune socială. Acesta trebuie să fie un nou obiectiv și eu l-am adăugat în amendamente la text. Ca să crească convergența economică și socială între toate punctele cardinale ale Europei, eu cred că e necesar să crească bugetul total al politicilor de coeziune. Este esențial. E nevoie ca ESF Plus să primească o proporție mai mare din buget, în așa fel încât alocările pentru programe sociale să se asigure ulterior la nivel de stat membru. Și astfel ajung la următorul punct, să comparăm propunerea Comisiei cu uh, regulamentul privind dispozițiile comune actual. Ratele de pre- și cofinanțare sunt mai mici pentru regiunile uh, mai puțin dezvoltate sau în curs de dezvoltare. Ca să nu punem piedici în calea execuției planurilor la nivel de stat membru, noi propunem să crească ratele de prefinanțare și de cofinanțare. Altfel, pentru regiunile menționate s-ar uh, înregistra anumite bariere, iar ele au nevoie de aceste fonduri cel mai mult. Comisia Europeană, în propunerea sa, introduce de asemenea mai multă coerență între utilizarea fondurilor UE și acele recomandări specifice pe țară. În propunerea Comisiei, fondurile ar trebui să fie acordate doar dacă statele membre pun în aplicare reformele recomandate în semestrul european, în recomandările specifice. Însă, în opinia mea, programele finanțate prin aceste fonduri ar trebui să țină seama și de provocările cu care se confruntă statele respective, așa cum sunt ele identificate în tabloul de bord privind chestiunile sociale și în celelalte rapoarte de um, natură să fie utile în acest domeniu. Am uh, prezentat câteva amendamente care să ilustreze această nevoie în situațiile în care e nevoie de acțiuni corectoare, cele două tipuri de rapoarte, uh, tabloul social și raportul comun pe ocuparea forței de muncă, cele două ar trebui să fie și luate în considerare dacă e nevoie de măsuri de corectare. Recomandările specifice pe țară, tabloul de bord social și raportul comun privind angajarea, toate cele trei sunt esențiale și partenerii sociali trebuie să joace un rol central în um, redactarea, în um, proiectarea acestor rapoarte. De aceea, în um, proiectul meu, am consolidat rolul acordat partenerilor sociali. În încheiere, Aș dori să spun că este importantă o mai bună accesibilitate a fondurilor, pentru că numai astfel poate crește rata de absorpție. Eu salut reducerea, reducerea poverii administrative și creșterea flexibilității. Propunerea comisiei este bună în acest sens. Mai avem încă mult de lucru ca să finisăm propunerea, să crească gradul de solidaritate. Aștept să lucrez foarte bine cu colegii mei, precum și cu uh, Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Începe domnul Ceabașogor de la PP. Mulțumesc. O politică de coeziune consolidată, care se ține seama de nevoile de investiții ale tuturor regiunilor și ale tuturor persoanelor, în așa fel încât să asigurăm că toată lumea Uniunea Europeană are oportunități de a prospera și uh, să se includă în societate, sunt uh, toate acestea cel mai bun răspuns pe care îl poate acorda Uniunea Europeană provocărilor care ne confruntăm la ora actuală. În acest sens, eu am constatat că propunerile Uniunii Europene, uh, propunerile Comisiei Europene, îmi scuze, sunt foarte bune. Se ține seama de diversele provocări, de diversele nevoi, nevoie de răspundere, de responsabilitate, uh, implicarea părților interesate și mai departe. De asemenea, o salut, salut și uh, proiectul doamnei Iongerius, prin care ea insistă mai mult pe aspectele sociale ale politicii de coeziune. Dumnezeu, de asemenea, sugerează să utilizăm mai mult și uh, tabloul de bord social și celelalte rapoarte relevante. Salut și reducerea poverii administrative. Salut și sugestia de a crește alocarea bugetară în acest domeniu, conform rezoluției Parlamentului din domeniu. După depunerea amendamentelor vom avea din ce în ce mai multe discuții să vedem cum putem include în lista de obiective de la articolul 4 și obiectivele de incluziune socială. s-ar putea ajunge la o reducere a bugetului fondului de coeziune dacă nu găsim un echilibru adecvat între obiectivul uh, locuri de muncă și creștere și acest nou obiectiv de incluziune socială. O altă temă care mă interesează se referă la transferurile de la alocările pentru politică de coeziune către Invest UE. Nu este o idee bună să transferăm uh, de peste tot fonduri, pentru că astfel vor apărea probleme. Aștept să colaborez foarte bine cu doamna raportoare și comisia pe acest dosar. Mulțumesc. Acum, în numele domnului Gheriche de la ECR, voi lua eu cuvântul. Noi salutăm această propunere și considerăm că este un bun exemplu prin care Europa dă dovadă de responsabilitate față de cetățenii săi. 87% din eh, toate părțile interesate care au participat la consultarea publică pe acest, eh, pe acest regulament au cerut eh, reguli mai clare și mai simple. Dezideratul era de a scădea birocrația și de a crește flexibilitatea. Ne bucură faptul că propunerea actuală ține seama de nevoile individuale ale statelor membre. De asemenea, considerăm că cele cinci obiective principale ale fondurilor sunt foarte bine echilibrate. Raportorul din, din umbră, din partea noastră, subliniază importanța punerii în aplicare a... adică doamna Iongherius pune accentul pe Europa socială, iar noi am dorit să punem accentul pe Europa inovatoare, pe transformare și pe dezvoltarea și inovarea conduse de la nivel local. Trebuie să participe cât mai mult actorii locale. Atât am avut de spus din partea do- domnului Gheriche și acum îi dau cuvântul domnului Enrique Calveșambon de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Am început în engleză, am să termin în spaniolă. ca să rămân treaz. Pentru început aș dori să îi mulțumesc lui Agnes pentru proiectul său de raport cu privire la CPR. Împărtășim obiectivele dumneavoastră în ceea ce privește politica europeană de coeziune. Grupul meu sprijină o politică de coeziune puternică care să acopere toate regiunile și statele membre din Uniunea Europeană cu un buget adecvat provocărilor cu care se confruntă regiunile europene. După cum bine știm, lipsa de coeziune este și o problemă economică, nu doar o problemă socială. Dar aici noi dorim să ne concentrăm și pe aspectele sociale. Să nu uităm însă că e vorba și de o problemă economică, pentru că o societate fără coeziune este mult mai puțin eficientă. Propunerea de nou regulament privind dispozițiile comune, bineînțeles, este o propunere extrem de importantă din punct de vedere politic, deoarece definește principalele reguli ale politicii europene de coeziune, inclusiv în ceea ce privește Fondul Social European Plus, pentru perioada de șapte ani care urmează. Fondurile acestea sunt un simbol al solidarității europene, dar de asemenea sunt un instrument. Să nu uităm că sunt un simbol politic, în primul rând. Ele reprezintă obiectivul nostru comun de uh, convergență economică și socială. Sunt de acord că ele ar trebui să sprijine o Europa mai socială. Mai ales acum, în această perioadă de sfârșit de mandat, este important să acordăm atenție sporită chestiunilor sociale, pentru că sunt de mare vizibilitate pentru electorat. Voi studia de aproape cifrele pe care le-a propus doamna raportare pentru rata de cofinanțare și prefinanțare. Este important să menținem același nivel de investiții prin intermediul acestor fonduri. Raportarea de asemenea propune să modificăm uh, anvelopa financiară pentru diversele categorii de regiuni. O pot sprijini în măsura în care ne încadrăm în limitele acordului privind CFM-ul din mai. De asemenea, sunt și pentru o legătură consolidată între politica de coeziune și uh, semestrul european. În momentul în care se programează fondurile ESI, cred că ar trebui să se țină seama de dezechilibrele macroeconomice și de recomandările specifice pe țară. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună foarte bine pe acest regulament și vă mai, mă voi mai gândi la ce amendamente să înaintez. Punctul de la care pornim este foarte bun și acum voi vorbi în limba spaniolă pentru că are legătură cu anumite țări, um, mai ales țara pe care ar prezint eu. Alături de raportoare și de colegii mei vom încerca să analizăm ce putem face în acest regulament, în acest text, ca să îmbunătățim analizele ex post ale rezultatelor să vedem cum putem îmbunătăți eficiența. Aici nu mă refer la utilizarea legală a fondurilor și așa mai departe, urmărirea obiectivelor, nu. Vreau să văd exact care sunt rezultatele sociale și economice propriu-zise și vreau să văd exact cum putem aborda o problemă recurentă. Uneori se acordă fonduri care nu sunt utilizate. În anumite țări, în anumite regiuni se întâmplă acest lucru, în anumite sectoare. Când se întâmplă acest lucru în mod repetat, ceva clar nu funcționează. Și atunci trebuie să analizăm ce se întâmplă. De aceea eu voi încerca să introduc în text, dacă se poate, bineînțeles, fiecare are propriile sale obiective, voi încerca să introduc un fel de evaluare a eficienței sociale și economice ale utilizării acestor fonduri. Mă refer mai ales la distribuirea acestor fonduri care chiar uh, sunt utilizate, nu folosite doar pentru ca un guvern regional sau altul să spună că iată, am obținut cu tare fond, dar n-au făcut nimic cu banii. În fine, voi trece la muncă și voi fi foarte sârguincios. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum îi dau cuvântul grupului GUE, doamna Boylan. The rapporteur for her draft opinion. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnei raportor pentru acest um, proiect de aviz. Acum uh, voi citi um, intervenția doamnei Cari din partea GUE, care salută acest raport și este de acord cu um, concentrarea raportorului pe incluziune, pe convergență, solidaritate și coeziune în cadrul obiectivului general acestui regulament. Mai târziu uh, se va discuta despre politicile sociale și de ocupare a forței de muncă în zona euro, din care reiese foarte clar că 125 de milioane de cetățeni europeni sunt uh, încă confruntați cu riscul de sărăcie și de excluziune. De aceea salutăm uh, Fondul de Dezvoltare Regională și FSE Plus, ambele cheie în combaterea excluziunii și a sărăciei sărăciei. Tabloul, tabelul de bord um, privind situația socială, sperăm că va fi revizuit pentru a reflecta mai bine situația pilonului european al drepturilor sociale. Grupul nostru nu dorește nicio legătură între fondurile sociale și semestrul european și recomandările specifice de țară, ca, pentru că asta ar fi în contradicție cu scopul incluziunii sociale și uh, uh, cu lucrătorii sociali. De aceea suntem uh, în dezacord și cu condiționalitatea macroeconomică. Nu putem sprijini fi, această propunere privind uh, finanțarea fondurilor prin intermediul Invest EU și Banca Centrală Europeană, pentru că astfel se face un transfer de la un sistem de granturi la un sistem de credite. Atât din partea GUE, așteptăm discuțiile pe marginea acestui regulament. Mulțumim foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Ivana din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului raportor. Vă mulțumesc uh, pentru explicație, mulțumesc pentru acest aviz. Dați-mi voie să mă refer la un lucru pe care l-ați spus cu privire la solidaritatea europeană. Noi considerăm că politica de coeziune în general și fondurile structurale, în special, reprezintă instrumente foarte importante pentru exprimarea solidarității europene, pentru regiuni, pentru municipalități, pentru protecția mediului înconjurător, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei. Și am văzut în foarte multe rapoarte legate de coeziune că acestea reprezintă un instrument foarte important pentru investiții publice sau în situații de criză. Însă, în anumite regiuni s-a putut um, merge mai departe numai datorită finanțării publice. Tocmai de aceea, politica de coeziune și aceste fonduri trebuie să rămână instrumente puternice ca până acum. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, am câteva mențiuni de făcut totuși, foarte importante pentru grupul meu. S-a menționat deja această posibilitate de transfer. De a transfera fondurile către InvestEU conformitate cu articolul 10. Dar noi nu suntem de acord cu asta și am observat în propunerea Omnibus că majoritatea se opune acestui transfer. Credem că ar submina foarte mult politica de coeziune și dacă ne uităm acum să vedem cum s-au investit fondurile, așa numitele fonduri Juncker, am observat că uh, S-a investit doar o mică parte în infrastructură și în sănătate. Ar trebui să se investească și în combaterea încălzirii globale. <clears throat> Alte puncte îngrijorătoare au fost menționate deja, e vorba de ratele scăzute de cofinanțare din partea Uniunii, mai ales pentru regiuni mai uh, puțin puternice sau pentru organizații mai mici, nu e ușor de trecut acest obstacol, deci nu prea pot participa. De aceea, la articolul 106 vom cere modificările corespunzătoare. Și s-a mai spus, nu e o dezbatere nouă, condiționalitatea macroeconomică și o legătură mai puternică cu guvernanța sunt respinse de către noi nu doar pentru că ni se pare greșit din principiu ca orașe să fie pedepsite pentru că anumite state nu și respectă obiectivele puse. Și, că pen, și pentru că considerăm greșită această pres, pe, presiune asupra bugetelor publice. Aș mai menționa două lucruri. Odată principiile uh, orizontale pe care le vedem periclitate. Pe de o parte cel al uh, antidiscriminării și cel al uh, egalității. <clears throat> Îmi par la considerente și ele ar trebui să aibă o poziție mai puternică, după părerea noastră. Ar trebui introdusă uh, respectarea drepturilor omului, Iar dumneavoastră, domnule raportor, aveți dreptate când vorbiți de întărirea poziției uh, partenerilor sociali. Și noi ne dorim acest lucru, o poziție mai bună pentru ONG-uri și vom face niște amendamente în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumim. De la FDD și NF nu avem pe nimeni, așa că îi voi da cuvântul doamnei Șarție și apoi voi da și cuvântul comisiei, după care voi da din nou cuvântul doamnei raportor. Merci beaucoup, madame la présidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi începe prin a-i mulțumi doamnei Jungerius, care a făcut un um, aviz din proprie inițiativă foarte bun în numele comisiei noastre pe marginea unui subiect care pentru noi este foarte important. Mulțumesc și comisiei pentru propunerea foarte importantă pe care ne-a făcut-o. Suntem aici în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Vedem foarte bine astăzi că toate fondurile care ar trebui să fie mobilizate pentru menținerea cetățenilor pe piața muncii și uh, pentru a-i uh, ajuta să fie pregătiți pentru schimbările la locul de muncă sunt foarte importante. Deci, primul lucru care trebuie să ne preocupe este ca cetățenii activi pe piața, muncă să fie, pe piața muncii să fie mereu pregătiți pentru evoluțiile la locul de muncă și cred că acesta este rolul Fondului Social European. Este cel mai frumos cadou pe care ni-l putem face unii altora și anume să-i pregătim pe oameni pentru schimbările la lor de muncă, schimbările în muncă. Deci un fond care să asigure adaptarea la aceste evoluții. Iar acest lucru mi se pare extrem de important. Și un al doilea aspect pe care Agnes și pe care colegii deja l-au menționat este simplificarea și înlesnirea accesului. Comisia a făcut deja propuneri în acest sens peste tot pe teren. Când uh, vorbim cu oamenii la fața locului, ni se spune mereu că lucrurile sunt prea complicate și cred că trebuie să facem un exercițiu de simplificare, dar asta înseamnă să simplificăm cu adevărat, adică să simplificăm foarte mult toate documentele care ni se propun, pentru că pe teren nu se face distinția între proiecte mici și proiecte mari. Toate proiectele sunt importante și interesante, așa că trebuie să simplificăm accesul acestor proiecte la finanțare și aș mai adăuga că e nevoie și de o simplificare a controlului. Pentru că ni se reproșează foarte des acest lucru când ne deplasăm pe teren. Ni se spune că fondurile europene uh, ajung de obicei după ce se finalizează proiectul pentru anumite ONG-uri, pentru anumite asociații, este foarte dificil să facă rost de bani înainte. Trebuie să aibă niște resurse destul de solide și um, acesta este un uh, aspect destul de dificil. Agnes, ar, poate că ar fi bine să introduci și asta în raportul tău, pentru că este foarte important. Pentru că de multe ori uh, ne privăm de anumite proiecte. De multe ori poate exista un proiect foarte bun, dar nu există bani ca să poată fi și pus în aplicare. Și țin să subliniez această problemă. Și o ultimă mențiune legată de calendar. Aud pe aici, pe acolo, oameni care fac politică pe teren și care spun da, trebuie să ne ocupăm de fondurile acestea după alegerile europene. Nu sunt de acord. Pentru că dacă nu pornim cu viteza necesară, atunci cei care se ocupă de aceste proiecte nu vor cunoaște regulile jocului ca să-și poată dezvolta proiectele încă de la începutul perioadei. Și eu vreau neapărat să stabilizăm toate aceste fonduri de coeziune acum să le să fie foarte clare, pentru că altfel uh, nu, nu vom putea găsi soluția potrivită. Nu se va întâmpla în 2023 sau mai încolo. Așa nu vom fi eficienți și cred că ce e important este să fim eficienți pe teren. Iată câteva aspecte, cel puțin patru aspecte, care mie mi se pare extrem de importante și pe care trebuie să ne punem cu toții de acord, indiferent uh, de divergențele dintre diferitele grupuri um, politice și le supun atenției lui Agnes pentru că sunt convinsă că va ține cont de acestea și sunt convinsă că și comisia uh, se va implica. Mulțumesc, mulțumim. Acum voi da cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult, salut raportul din partea doamnei Jungerius și mulțumim Comisiei Emplă pentru atenția pe care o acordă regulamentului privind dispozițiile comune. Într-adevăr, Comisia a propus um, un singur set de reguli pentru punerea în aplicare a tuturor fondurilor de coeziune după 2020. Toate aceste fonduri uh, sunt în sistemul gestiunii partajate și s-au propus uh, numeroase simplificări la reguli și proceduri. Vrem ca aceste simplificări să ajute pe beneficiarii și pe recipienții acestor fonduri să uh, poată să treacă peste aceste dificultăți. Salutăm nevoia de a alinia mai bine aceste dispoziții cu principiile pilonului social european și aș vrea să subliniez Alegerile pe care le-am făcut uh, în această propunere. Am ales niște norme care se pot aplica orizontal la toate cele șapte fonduri pe care le-am enumerat în titlul regulamentului privind dispozițiile comune. În ceea ce privește obiectivele de politică, obiectivul de politică 4, o Europa mai socială și punerea în aplicare a pilonului social al, fonduri, al um, drepturilor sociale, este parte integrantă din regulamentul FSE+. Amendamentele înaintate sublinează ambiția de a avea o politică de coeziune mai puternică cu un buget consolidat. Cred că acesta va fi unul dintre punctele principale din discuția cu privire la CFM, care va fi portată de colegiuitori. De asemenea, cred că bugetul pe care l-a propus Comisia prezintă într-un mod realistă viitorul bugetului Uniunii Europene în lumina Brexitului, pe de o parte, și pe de altă parte în lumina disponibilității statelor membre de a contribui la acest buget. Am luat notă și de, la, și de discuțiile privind prefinanțarea și ratele de cofinanțare. Unul dintre raportorii din umbră s-a referit la cofinanțare și a spus că este o modalitate de a păstra constant nivelul de investiții, dat fiind bugetul redus. În ceea ce privește ratele de prefinanțare, acestea cred că reflectă și ele viitorul buget al Uniunii Europene și cred că toate aceste trei elemente vor fi abordate în discuția comună cu privire la CFM dintre colegiuitori. Pentru prima dată în istoria fondului politicii de coeziune, de fapt, Comisia propune o sumă fixă de 100 de uh, miliarde pentru Fondul Social European și credem că este un semnal pozitiv către cetățenii noștri cu privire la prioritățile de politică pe care Comisia le propune pentru viitor, investiții în oameni. Și cred că e foarte clar că o mare parte din buget va fi dedicat investițiilor în resursele umane. În regulamentul privind dispozițiile comune se vorbește de un transfer între fonduri până la 5%, iar acest lucru le va permite statelor membre care vor să depășească alocările din FSE să facă acest lucru și să le crească cu 5% din întregul buget pentru coeziune. Salut și doresc adoptarea în timp util a acestui regulament. Sper că adoptarea înainte de alegerile de anul viitor va oferi mai multă claritate pentru beneficiarii acestor fonduri, le va permite statelor membre să-și pregătească la timp bugetul, să negocieze cu Comisia și să adopte aceste proiecte înainte de perioada de programare. Vrem să ne respectăm această ambiție pentru că uh, de obicei începem cu intenții bune, vrem să adoptăm regulamentul foarte devreme și până la urmă ajungem tot în ceasul al 12-lea. Dar acum suntem uh, optimiști cu privire la noua perioadă de programare și sperăm că toate părțile interesate vor putea fi pregătite încă de la începutul perioadei de programare. Salutăm toate discuțiile viitoare din cadrul acestei uh, comisii. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului raportor pentru câteva cuvinte. Da, doar câteva cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile pe care le-ați făcut cei care ați intervenit. Uh, sigur, aștept propunerile dumneavoastră. Cred că veți spune și dumneavoastră că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este sfârșitul acestei săptămâni, dar Aș vrea să răspund acum intervenției din partea Comisiei. Mă interesează și pe mine foarte mult ca aceste noi norme și regulamente să fie foarte clare, să fie clare pentru cei care lucrează cu ele, pentru toate statele membre, pentru toți cei care sunt implicați în aceste proiecte și vreau ca lucrurile să fie clare înainte de următoarele alegeri. Aceste proiecte nu sunt concepute aici, sunt concepute în diferitele state membre cu diferiți parteneri și cred că e foarte important pentru aceștia să finalizăm acest dosar cât de repede cu putință. Însă observ că din toate părțile toată lumea se exprimă în favoarea unei dezbatere aprofundate și constructive, așa că abia aștept să lucrăm pe marginea acestui dosar în următoarele luni. Mulțumesc foarte mult, da, s-a spus deja. Termenul de depunere a amendamentelor este 28 septembrie, ora 12. Acum ar trebui să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, instituirea programului Corpul European de Solidaritate. Avem aici, avem aici pe doamna raportor. Da, atunci îi dau cuvântul, doamna Clun. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să salut această inițiativă. Cred că este o propunere foarte bună pentru tinerii europeni, dar și pentru comunitățile noastre cetățenii se pot ocupa de activități de solidaritate și se pot implica în comunitățile din Europa. Știm că deja acest program a fost un succes, că i-a ajutat pe tineri să se implice împreună în construirea unei societăți mai inclusive, în sprijinul categoriilor vulnerabile de populație și în răspunsul la numeroase provocări cu care se confruntă societățile și comunitățile noastre. Deci propunerea Comisiei este una foarte bună și ne bucurăm că aceasta se concentrează în continuare pe angajamentul angajamentul în comunitate și pe promovarea oportunităților pentru tineri de a-și exprima solidaritatea. Acest lucru va duce la um, dezvoltarea unor competențe care se pot aplica și pe piața muncii. Credem că este un lucru bun, dar nu ar trebui să substituie locurile de muncă. Această propunere le, vor, le va permite tinerilor să activeze în comunități și să contribuie în moduri care vor fi avantajoase pentru orașele și satele lor. De asemenea, aceștia își vor dezvolta competențe profesionale și interpersonale. Aș vrea să reiterez faptul că voluntariatul și um, posibilitățile de practică nu trebuie să înlocuiască locurile de muncă de caritate și acesta este principiul director al acestui program. Organizațiile participante ar trebui să ofere acces la o platformă pe care să se poată căuta aceste oportunități mai ușor și să asigure un proces mai simplu. De aceea considerăm că aceste formări ar trebui să fie mai bine definite și ar trebui să includă și asigurări și sprijin administrativ și de asemenea ar trebui să țină cont de toate principiile din cadrul de calitate pentru formarea și găsirea de locuri de muncă. Acest cadru de calitate este un principiu director, este o prioritate pentru noi și aș vrea să reafirm acum acest lucru. Orice ofertă de formare din cadrul acestui program ar trebui trebui să se bazeze și să pe aceste principii și să, relef- să le reflecte. Știu că ultima oară când am discutat despre acest program, controversate au fost fondurile. Finanțarea ar trebui să fie egală pentru toate cele trei axe și ar trebui să fie distribuită în conformitate cu nevoile programelor um, Uh, acoperite de acest program. Aștept uh, cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din uh, umbră. Am discutat foarte mult pe marginea propunerii comisiei. Acum cred că este momentul să mergem mai departe și să instituim acest program de european de solidaritate. Mulțumim foarte mult. Acum îi voi da cuvântul din numele SND doamnei Iungherius. Se pare că colegul nostru este el deja la Bruxelles, domnul Benifei, însă nu poate să iasă din avion, așa că m-a rugat să-i citesc mesajul. În primul rând, ar dori să-i mulțumesc doamnei Clune pentru propunerea modificată. Multe dintre cele introduse de dânsa în raport merg în direcția propusă de această comisie acum câteva luni când s-a discutat despre temeiul juridic al Corpului European de Solidaritate, care va exista până la sfârșitul acestei perioade de programare 2021. Cred că mulți colegi își amintesc că Brando, care a fost raportor pe avizul Emplă, Mulțumesc uh, doamnei Clune și raportorilor din umbră pentru că s-a ajuns la un rezultat bun în ciuda unor mici dificultăți uh, în negociere din cauza că au uh, fost câteva divergențe de opinie cu cealaltă comisie implicată și cu Comisia Europeană și cu Consiliul. Doamna Clune se va ocupa de acest dosar. Domnul Benifei cunoaște deja foarte bine acest text, știe um, care sunt problemele pentru că a participat la aceste dezbateri, dar este convins că vom putea să colaborăm foarte bine, așa cum s-a întâmplat și până acum și este convins că doamna Clune va putea să îmbunătățească încă o dată textul propus de comisie pe care îl discutăm astăzi. Brando consideră că principalul mesaj care reiese din avizul acestei comisii va fi următorul și anume că acest corp european de solidaritate trebuie să dea naștere unor oferte de calitate, trebuie să asigure avantaje pentru toți cei care au nevoie de sprijin astăzi în Europa și de asemenea ar trebui să le ofere tuturor europenilor posibilitatea de a-i uh, ajuta pe ceilalți și de a face lucruri bune. Trebuie să fie un program eficient, ambițios și de înaltă calitate. Brando este convins că sprijinul pentru orice propunere care merge în direcția îmbunătățirii acestui program, în conformitate cu aceste orientări, va fi sprijinit atât de el personal, cât și de această comisie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult spor! Mulțumesc foarte mult! Eu sunt raportorul ECR din Umbra. Voi vorbi în slovac acum. Mulțumesc foarte mult uh, pentru activitatea făcută până acum. Suntem de acord cu cele mai multe dintre părerile exprimate. În amendamente mă voi concentra pe două aspecte extrem de importante pentru mine. Primul aspect pe care cred că trebuie să ne concentrăm cu toții este următorul. Activitățile sprijinite de acest corp european de solidaritate, ar trebui să fie accesibile pentru toți tinerii, inclusiv pentru tinerii cu dizabilități. Știu că suntem cu toții de acord sau majoritatea colegilor suntem de acord pe acest aspect, dar se întâmplă foarte des, din păcate, ca multe dintre programele pe care le aprobăm aici sau le-am aprobat până acum să nu fie pe deplin accesibile pentru tinerii cu dizabilități. Și vă dau un exemplu în acest sens. Probabil vă aduceți aminte de inițiativa noastră recentă, datorită căreia tinerii de 18 ani din Europa au putut să obțină un bilet uh, pentru a călători gratuit în Europa. Această propunere a fost discutată în Parlamentul European dar am transmis și o întrebare comisiei. Am întrebat uh, cum se vor putea bucura tinerii de acest program dacă noi uităm de tinerii cu dizabilități, pentru că unii dintre aceștia s-ar putea să aibă nevoie de cineva care să-i însoțească. Alții, de exemplu, care sunt bolnavi de cancer sau care au uh, dificultăți de vedere, uh, Poate că trebuie să aibă cu ei uh, un, uh, un animal de companie. Deci uh, și ei trebuie să poată să beneficieze de acest program. După ce am lansat proiectul, m-am adresat de mai multe ori comisarului Navracici pentru a afla câți tineri cu dizabilități călătoresc în Europa și câți beneficiază de acest bilet până la urmă. Acesta ne-a răspuns și ne-a spus că e vorba de aproximativ 15.000 de bilete totale și că dintre aceste 15 că din acești 15.000, doar 27 de tineri călătoresc doar 27 de tineri cu dizabilități călătoresc uh, prin acest program. Deci ceea ce ne dorim noi este ca uh, acest, acest program să fie mult mai accesibil pentru tinerii cu dizabilități. Da, am făcut o mică paranteză, dar uh, voiam uh, să subliniez încă o dată faptul că intențiile noastre sunt pozitive și că vrem ca și tinerii cu dizabilități, deci să poată să beneficieze. De aceea cred că trebuie să avem grijă să se întâmple acest lucru. Deci, și în acest program pe care vrem să îl um, introducem acum, trebuie să ne concentrăm pe tinerii cu dizabilități. Și în amendamentele mele mă voi referi și la recunoașterea acestor competențe care au fost acumulate în activitățile din um, cadrul Corpului European de Solidaritate. Deci ar trebui ca toate aceste competențe să fie certificate și să fie recunoscute. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru următoarea etapă. Și acum trecem la grupul ALDE. Deocamdată nu avem pe nimeni. Doamna Boylan, din partea... Thank you again. Mulțumesc din nou. Mulțumesc, domnule raportor, domnule Clun, pentru aviz. <clears throat> Această propunere are în continuare o serie de probleme. În primul rând, includerea sectorului pentru profit, unde companii private profită de munca gratuită a tinerilor, ultimul, uh, șomajul este ridicat și ultimul lucru de care au nevoie tinerii este un astfel de, de firme scru, fără scrupule care să profite de ei. Am dorit ca aceste practici să nu înlocuiască locurile de muncă și să insistăm ca aceste activități să fie plătite și să se facă o diferențiere foarte clară între voluntariat și locuri de muncă. Acest corp de solidaritate trebuie să ținem cont când vorbim despre el de faptul că luăm bani de la alte fonduri. Ar fi fost mai bine să îmbunătățim programele actuale incluse și, sau uh, printre care și Erasmus Plus, decât să creăm un program de sine stătător. De aceea cred că e important ca acest regulament să definească clar voluntariatul și să se asigure că tinerii vor avea acces la activități de calitate de voluntariat care nu vor fi folosite pentru a înlocui munca plătită pentru tineri. Aștept cu interes să lucrez împreună cu colegii mei și cu doamna Clun și să ne asigurăm că așa vor sta lucrurile. Mulțumesc. În partea verzilor. Mulțumesc. Îmi pare rău că am pierdut partea introductivă, spune doamna Lambert. Foarte important ceea ce s-a spus despre diversitate. Dacă e să avem un astfel de program nou separat, am dorit să fie pus la dispoziția unui număr cât mai mare de tineri. Dimensiunea incluziunii sociale ne este foarte importantă și de acord și cu ceea ce s-a spus, cu ce s-a convenit în text, să nu reprezinte un substitut pentru munca plătită, ci să, fie, să aibă o valoare adăugată și să fie eventual o pregătire pentru găsirea unui loc de muncă. Și apoi problema bugetului. Cred că suntem cu toții de acord aici. Luăm bani care sunt atât de importanți din alte părți în loc să facem un proiect de sine stătător. Poate că e o luptă pierdută deja, dar trebuie să arătăm că fiind un program nou, ar trebui să aibă fonduri proprii și nu să dăuneze altor fonduri așteptăm cu interes să cooperăm. Din partea FTD sau NF nu văd pe nimeni. Doamna Șoidrova. Mulțumesc mult. Dați-mi voie să fac o scurtă observație, fiind raportor în Comisia Cult. Am început o discuție despre acest regulament nou. Nu știm cum va arăta implementarea, de aceea ar fi foarte util să avem aceste valori, dar în fine doresc să mulțumesc pentru proiectul de text al colegei Clun, care este foarte bun. Apreciez faptul că v-ați concentrat pe competențele comisiei dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să existe o componentă de învățare aici, să fie posturi de calitate și să folosească comunităților și nu numai unei persoane. Mă bucur că doamna Clun a inclus și ideea de ambasador în propunerea sa. important ca vizibilitatea să fie sporită, accesibilitatea de asemenea, așa cum uh, spunea și colega Jizniațca. Dacă dorim să răspundem ambițiilor celor 350.000 de de locuri e un obiectiv important. Eu am uh, propus la cult ca statele membre să încurajeze tinerii să devină ambasadori. Am avut de fapt, iată, aceeași idee și sper că va fi adoptată. Înțeleg că aspectul profesional e important pentru dumneavoastră și voi încerca, voi respecta această dispoziție. Pe de altă parte, sunt convinsă că, activ, că partea de voluntariat trebuie să rămână partea esențială. Și pentru a păstra acest aspect, cred că e importantă o anumită repartiție a bugetului, însă aceasta ar trebui să aibă un caracter indicativ ca să permită flexibilitate și eficiență. De aceea propun această repartizare cu caracter indicativ. Am uh, prezentat deja proiectul de aviz la cult, dincolo de diferențierea bugetului și prezentarea programului, propun și amendamente care ajută acest corp să creeze un uh, o sporire a activităților de voluntariat sau a spiritului de voluntariat. Iar foști participanți sunt invitați să se implice. Aș dori ca toți actorii implicați să pună umărul, să găsim posturi de calitate și să mai introducem și o definiție a solidarității. De fapt, să reintroducem, pot spune, pentru că în uh, negocierile din trilog avuseserăm deja o astfel de definiție a solidarității. Voi prezenta proiectul de aviz la cult pe 10 octombrie. În acest sens aștept cu interes cooperarea cu colegii de la EMPL. Avem de fapt aceleași uh, obiective. Până la urmă nu dorim dorim cu toții îmbunătățirea situației tinerilor. Mulțumesc și acum dăm cuvântul comisiei, domnul Franz. Bună ziua! Aș dori să subliniez ceea ce spusese doamna Șoidrova și anume această situație specială în care ne aflăm. Negocierile din perioada actuală de programare s-au încheiat acum, înaintea verii. Textul poate fi găsit pe site, dar nu, am, nu avem încă proiecte adoptate. Asta va veni în a doua jumătate a acestui an și iar acestea vor putea începe la anul viitor. În ceea ce privește programul Comisiei, noi respectăm acordurile convenite în negocieri Există doar câteva mici excepții, acorduri care au fost făcute mai târziu, în ultima etapă a negocierilor. Trebuie să subliniez și aici țin cont și de ce a făcut Comisia Emplei, că există niște diferențe pe baza recomandărilor serviciilor juridice am transferat unele din aliniatele anterioare, care făceau parte din definiții, la partea de acțiuni, pentru că nu sunt definiții, ci pentru că mai degrabă explică modalitățile acțiunilor care trebuie întreprinse. Componenta de învățare, de exemplu, la aceste practici locuri de muncă se pot găsi ușor în articolul 8 al regulamentului propus. Aș dori să asigur pe membrii Parlamentului că atunci când uh, s-a propus bugetul și s-au definit obiectivele de 350.000 de tineri care să fie susținuți de această sumă de 1,26 de miliarde, noi am respectat acordurile din negocieri pentru partea legată de tineri în situații dificile, capitolul 3 din propunere. Am respectat acel 90% pentru voluntariat și 10% pentru practici și locuri de muncă. Și nu în ultimul rând, aș dori să subliniez că această propunere nu a fost gândită doar ca un uh, punct, un ghișeu unic, ci am, a fost uh, principiile la care ne-am gândit, și anume activități de înaltă calitate și inclusivitate. Și ne folosim de un alt uh, exemplu pe care doamna Șinevscă nu l-a menționat, poate nu-l cunoaște, Serviciul European de Voluntariat, unde participă peste 30% din tineri cu oportunități scăzute, nu doar persoane cu dizabilități, ci tineri care altfel nu pot participa în astfel de activități din cauza background-ului al uh, faptului că locuiesc departe sau din alte motive. Iată, am uh, reintrodus asta în acest fond european, în acest corp, cu finanțare suplimentară, tocmai pentru a-i putea implica pe acești tineri și sperăm că aceasta ar putea duce la o și mai mare implicare a tinerilor care nu au atât de multe oportunități, în special cei cu nevoi speciale și putem spune deci încă o dată că acest corp european este un program pentru toți. Mă bucur să aud aceasta. Domnul raportor, doriți să spuneți ceva? Vreau să mulțumesc contributorilor Într-adevăr, avem, iată, obiective comune. Aștept cu interes să lucrăm împreună. Termenul pentru amendamente e în această săptămână. Mulțumesc colegei de la Comisia CULT, ceea ce e din nou foarte important. Mulțumim Comisiei. Și da, așteptăm cu interes să uh, lucrăm împreună și mă, sunt sigură că rezultatul va fi pozitiv. Okay, uh, just uh, maybe one remark. Uh, the deadline for amendments uh, should... O singură observație. Termenul limit ar trebui să fie 10 octombrie. Sper că toată lumea e de acord, da? Bine, minunat. Va trebui să așteptăm câteva minute. Și apoi vom continua cu punctul 6.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

Uh, Dragi colegi, ar trebui să continuăm. Raportorul următorului dosar a sosit, așadar vă rog să luați loc. Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere este următorul nostru subiect și dau cuvântul doamnei McIntyre. Mulțumesc mult, doamna președinte. Cer scuze pentru vocea mea. Voi toși, dar voi încerca să trec prin acest discurs. Așa cum știți, avem acest uh, aviz Ce vreau să spun de fapt pentru început este că în momentul de față legislația diferă mult de la un stat membru la altul și aceasta contribuie la incertitudine juridică și descurajează companiile să inițieze operațiuni transfrontaliere. Dacă vrem să combatem acest lucru, trebuie să avem o oarecare coerență în uh, legislație, mai ales dacă vorbim de fuziuni transfrontaliere. Noi credem că regulile trebuie să fie simple, uniforme, clare și ușor de pus în aplicare pentru a facilita mobilitatea, dar protejând pe toți actorii implicați în companii și drepturile angajaților, desigur. sigur întotdeauna sunt îngrijorată de faptul că dacă avem reguli neclare sau greu de pus în aplicare, pot duce statele membre la interpretări diferite. Și astfel sunt greu de aplicat, riscă fragmentarea pieței. E foarte important să avem o protecție corespunzătoare pentru membrii companiilor, inclusiv angajații, și aș include aici măsuri pentru combaterea creării de companii tip uh, cutiuță poștală. Totuși, companiile oneste nu trebuie să se teamă sau să se simtă puși în dificultate de astfel de măsuri. Sunt de acord cu măsuri care duc la îmbunătățirea informațiilor, la consultare și la reprezentarea, drepturile de reprezentare ale angajaților. Totodată trebuie să ne asigurăm că cerințele din această directivă corespund regulilor din legislația actuală care funcționează bine. Când am elaborat acest aviz, am încercat să fiu realistă privire la ce anume poate fi obținut în, cu această directivă, obiectivele inițiale ale directivei, dar rămânând pe competența acestei comisii. Îmi dau seama că există multă susținere pentru că această directivă să fie extinsă, să includă și diversitatea în funcțiile de conducere și să folosim acest instrument european tocmai pentru a face acest lucru. Eu înțeleg că există susținere, dar nu sunt convinsă că această directivă e cel mai bun loc pentru a folosi, uh, pentru a avea această discuție. Bine, noi putem avea discuția aici, restructurările au un uh, impact important, dar eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe o serie de alte elemente. Voi veni cu amendamente, sunt gata să discutăm și cu raportorii din umbră. Salut măsuri specifice care apar în propunere și care se asigură că în cazul conversiilor, transformărilor, statele membre pot cere sau desfășura evaluări în profunzime ale companiilor dacă există suspiciuni că sunt companii care încearcă să evite sau să încalce o anumită lege. am propus Comisia să elaboreze linii orientative comune care să ajute companiile să analizeze situațiile corespunzătoare fiecarei activități în parte. Iar în ceea ce privește rapoartele de management, amendamentele mele cer reguli mai simple cu privire la implicarea angajaților. În acest sens, raportul aduce în uh, conformitate textul cu legislații existente la nivel european, în special un cadru general de informare și consultare a angajaților, Directiva 2002-14, 2001-23 cu privire la transferuri și 2009-38 privire la consiliile de întreprindere. Aștept cu interes să văd ce părere au raportorii din umbră. Voi face uh, câteva amendamente suplimentare și aștept cu interes să lucrez cu raportorii din umbră. Mulțumim și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu domnul Ceaba Sogor. Thanks, now it's working. Mulțumesc, acum funcționează. În ciuda faptului că libertatea de înființare, de stabilire uh, joacă un rol crucial în piața centrală, dreptul companiilor încă nu este suficient de coerent în Uniunea Europeană. Este dificil pentru companii să opereze transfrontaliere. Sunt de acord cu raportoarea acum că pentru a facilita viața întreprinderilor pe piața unică și uh, în rest, e nevoie de reguli simple, clare și ușor de pus în aplicare. De asemenea, noi considerăm că propunerea trebuie să, se con- să fie bine concentrată pe obiectivele sale și să fie obiectivă în același timp. În același timp să respecte drepturile tuturor părților interesate în mod proporțional. În ceea ce privește participarea angajaților, este esențial de știut că nu în toate statele membre există acest sistem și printre statele membre care au acest sistem există diferențe mari. Valoarea comisiei arată că participarea angajaților în directiva privind într-o altă directivă este suficientă, de aceea nu considerăm că e nevoie de cerințe și mai restrictive aici. De asemenea, noi considerăm că există loc de mai multă simplificare. Putem evita dublarea obligațiilor de raportare și notificare. Aștept uh, cu nerăbdare să colaborez foarte bine cu raportoarea și raportoarea din umbră. Are cuvântul pentru S și domnul Detjen. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne raportor, doamne raportor, pentru aviz. Mulțumesc pentru cooperare, pentru schimb și cred că raportul reprezintă o bună bază. Propunerea Comisiei cu privire la transformări, fuziuni transfrontaliere mm, se pare că lasă prea multă marjă de manevră pentru dispoziții creative și mm, mai ales cu privire la drepturile angajaților. Nu trebuie ca aceste modificări să-i aducă, să-i uh, dezavantajeze pe angajați. Mai sunt multe de discutat în ceea ce privește dreptul de codecizie. După cifrele noastre, avem peste 50 de companii care folosesc regula uh, companiei europene tocmai pentru a evita uh, cu decizia paritară și cine vorbește cu angajații vede că există această temere a pierderii locurilor de muncă. Tocmai de aceea avem nevoie de un semnal clar să arătăm că cu decizia și are locul în Europa și nu poate fi ocolită prin astfel de legislație europeană. Tocmai uh, acest articol 86 din directiva inițială consider eu că necesită îmbunătățiri. Deci, deși Comisia spune că e un text echilibrat, eu cred că o serie dintre reguli îi dezavantajează pe angajați. Acea înghețare propusă este în, rămâne în continuare posibilă. Aceste transformări nu urmăresc decât să... Nu, deci sunt o serie de lucruri pe care trebuie să discutăm. Că decizia este pe, ă, gândită și pentru a ajuta pe angajați. Avem nevoie de reguli care să-i protejeze mai mult decât 3 ani, ca în ă, situația actuală. Doamna raportor a spus în iunie să 10 ani, mi se pare corect și uh, susțin această idee, iar în ceea ce privește numărul de angajați, dar mai sunt o serie de puncte unde mai trebuie să uh, îmbunătățim situația. Ar trebui să ne folosim cadrul care ne stă la dispoziție și să folosim posibilitățile creării unui aviz puternic pentru a-i proteja pe angajați, dar și pe angajatori. Iar, după părerea mea, pe termen lung, obiectivul ar trebui să fie să avem o directivă cadru pentru codecizia în companii. Mai sunt multe de făcut în acest sens, dar numai așa vom putea întări autonomia tarifară la nivel european. Ar fi o soluție simplă, cred eu, împotriva tuturor strategiilor care vin să care sunt încercate pentru a evita dreptul de codecizie al angajaților. Mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc. Nu văd pe nimeni de la ALDE în sală, nici de la GUE, nici de la VERS, nici de la FDD, nici de la ENF. N-ai nimeni? Doamna Iongerius, doriți să luați cuvântul sau nu? Nu. Comisia dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Pentru început aș dori să spun că, într-adevăr, după cum au spus antevorbitorii, obiectivul nostru în momentul în care am venit cu această propunere legislativă din partea Comisiei a fost dublu. Unul la mână, am dorit să le oferim companiilor instrumente pe care să le folosească pentru a se putea restructura transfrontalier. Și doi la mână, am dorit să îi protejăm pe cei care au nevoie de protecție. E clar că aici, la comisia dumneavoastră, vă preocupă în mod principal angajații. Am realizat consultări cuprinzătoare, evaluări de impact cuprinzătoare și considerăm că propunerea noastră este foarte echilibrată. Ea împacă, într-adevăr, cele două obiective pe care le-am menționat. Dacă îmi permiteți, aș dori să spun ce cuprinde propunerea noastră din punctul de vedere al participării angajaților, consultărilor și așa mai departe. Ce am propus noi în acest domeniu? Nu am vrut să reinventăm roata, ci pur și simplu să ne bazăm pe fundamentele deja existente în achiul uh, european, în legislația deja existentă cu privire la companiile europene și fuziunile transfrontaliere. Ne-am bazat și pe argumentele prezentate în consultări. Există lacune și posibilități de abuz în legislația actuală. De aceea, după cum au spus și, socialiști, au spus și socialiști democrații, noi am dorit să țintim aceste probleme. Încercăm să rezolvăm aceste posibilități de abuz prin noi măsuri pe care le propunem. Dorim un prag de 4 cincimi din uh, pragul național care duce la participarea angajaților. Conform propunerii noastre, la atingerea acestui prag s-ar demara procedurile pentru participarea angajaților. De asemenea, pe partea de negociere, există anumite elemente în acheul actual și în ceea ce privește cei trei ani, acolo noi am mers și mai departe, în acești trei ani, companiile nu pot să desfășoare operațiuni ulterioare de a ieși din măsurile de participare a angajaților. Noi aici nu facem decât să ne bazăm pe acel care există în domeniul fuziunilor. Însă aș dori să subliniez un lucru. Asta nu înseamnă că după trei ani drepturile pentru participarea angajaților dispar în neant. Pur și simplu, acești trei ani, în decursul celor trei ani, s-ar bloca acțiunile ulterioare ale companiilor. Drepturile respective, oricum, nu au un termen de expirare. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că nu sunt afectate drepturile actuale cu privire la consultarea angajaților. Am clarificat lucrurile în acest domeniu, în acest domeniu, în propunerea noastră. Pachetul pe care îl propunem considerăm că le conferă angajaților putere adecvată în momentul în care sunt implicați în uh, astfel de proceduri transfrontaliere. Vă mulțumesc pentru faptul că ați preluat uh, dosarul atât de repede. Ne-ar bucura și pe noi să înregistrăm progrese cât mai repede, în așa fel încât să înregistrăm efecte concrete pe teren cât mai repede. Mulțumesc! Acum îi voi da cuvântul doamnei McIntyre din nou, dacă dorește să-mi adauge câteva cuvinte. Foarte pe scurt, aș dori să le mulțumesc domnilor Shogor și Detjen pentru abordarea lor foarte constructivă de azi. Aștept să colaborez cu dumneavoastră. Sunt de acord cu domnul Shogor că nu ar trebui să adăugăm uh, lucruri adiționale acolo unde nu este nevoie. Simplificarea este importantă. Înțeleg și ce s-a spus vis-a-vis -vis de cei trei ani, iar comentariile comisiei au fost foarte interesante în acest sens. Să nu uităm un lucru, e vorba de o directivă în care se definesc standarde minime. Statele membre după aceea vor putea să adauge. Sunt poate circumstanțe anumite state membre în care va fi nevoie de clarificări. Sunt circumstanțe în care poate că nu se va putea face o gestiune cât mai fină a tuturor uh, situațiilor. De aceea eu sper că prin această directivă vom reuși să ajungem la niște standarde minime care să fie cât mai uh, favorabile tuturor lucrătorilor din uh, țară. Mulțumesc, facem o pauză de 10 minute.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

Good afternoon, colleague. Bună ziua, stimați colegi. Vă sugerez să continuăm cu discuțiile care ne-au mai rămas pe ordinea de zi și apoi să trecem la votarea electronică. Raportul următor se referă la politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro. Raportul este domnul Christoph Hetman, însă din nefericire nu se, află, nu se află alături de noi, de aceea doamna Kozlovska îl va înlocui. Astăzi uh, avem discuția amendamentului. Doamna Kozlovska, aveți cuvint, uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În primul rând, în numele colegului meu, Christoph, Christoph îmi cer scuze pentru faptul că nu este aici, pur și simplu nu a reușit să ajungă la timp și m-a rugat să transmit uh, o notă. Este în limba poloneză, de aceea vă rog să folosiți căștile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 Crearea de locuri de muncă și aspectele sociale stau la baza creșterii economice. S-au înaintat 159 de amendamente. Multe dintre acestea, cu siguranță, că îmbogățesc acest raport. Totuși, trebuie să ținem cont și de limitările pe care trebuie să le aplicăm la acest text de constrângerile de spațiu. Însă, să nu uităm că acest subiect este foarte important pentru că în ultimii ani s-au creat foarte puține locuri de muncă, pentru că oamenilor le este foarte greu să găsească un loc de muncă, să se angajeze, plus că situația diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Ar trebui de asemenea, să avem grijă să accelerăm eforturile în materie de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale și să combatem condițiile de tratament inegale. E foarte important uh, ca prin acest raport să transmitem un mesaj pozitiv și cu privire la echilibrul dintre viața personală și viața profesională. Să nu uităm nici de șomerii pe termen lung. S-a vorbit în acest context de angajările în zona euro. Trebuie să vedem unde sunt probleme și să vedem care sunt domeniile care au nevoie de intervenția noastră. În același timp, trebuie să profităm și de tendințele pozitive datorate politicii Uniunii Europene, evoluțiile pozitive înregistrate până acum. Mulți dintre cei care au înaintat amendamente sunt uh, uh, cu siguranță deschiși la o colaborare și cu siguranță că vom ajunge la un bun raport final. Uh, în numele SCD are cuvântul Javi Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. Este a doua oară când discutăm acest dosar aici în comisie. Noi ce dorim să subliniem? Raportul trebuie să meargă înainte în acest an pe care îl mai avem la dispoziție și trebuie să depășim diversele piedici. Trebuie să construim așa cum trebuie pilonul social european, ținând seama de toate problemele bugetare, economice și așa mai departe. De asemenea, este important să combatem disparitățile de gen, inegalitățile, pentru că acestea sunt un factor destabilizator pentru economiile noastre, însă și pentru instituțiile noastre. Toate aceste lucruri trebuie să fie ținute, avute în vedere și în cadrul raportului semestrul european. Este prima oară în ultimii trei ani când, în, în sfârșit, am constatat că în ciclul economic apar anumite elemente îngrijorătoare. Sunt foarte mulți factori externi care ne influențează. prețul petrolului, politica expansivă a Băncii Centrale Europene este limitată și există diversi alți factori. Sunt trimite informații care ne arată că se relaxează oarecum potențialul de creștere pe care l-a avut Europa în ultimii trei ani. În toate aceste circunstanțe, deci, este important ca noi să batem monedă pe dimensiunea socială din politicile noastre sociale și economice la nivel european. Mulțumesc foarte mult. Pentru ECR are doamna McIntyre cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ulrike Trebesius este raportare din umbră din partea ECR pe acest dosar. Dumnezeu își cere scuze pentru faptul că este absentă azi. În numele ei însă aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa pe acest dosar și pentru proiectele de amendamente de compromis care vor fi discutate mâine dimineață la reuniunea raportorilor din umbră. ECR-ul, per total, sprijină abordarea raportorului și compromisurile, mai ales cele în ceea ce privește compromisurile pentru considerente, aici nu sunt probleme. Dar ECR-ul are anumite probleme în ceea ce privește compromisurile care vizează alineatele propriu-zise. Mai ales compromisul 10 este problematic, și compromisul 12. Fără să intru prea tare în detalii, aș dori să menționez o problemă specifică, clauză de flexibilitate despre care se vorbește la compromisul 12. Pentru a face uz de o clauză de flexibilitate e nevoie de cerințe extrem de stricte – Niciuna dintre posibile domenii de reformă menționate în acest compromis nu îndeplinesc aceste cerințe stricte. De exemplu, există cerința ca reformele să fie majore, să ducă la efecte bugetare directe pozitive și pe termen lung și trebuie să fie puse în aplicare per, în totalitate. De asemenea, CR-ul a întâmpinat anumite probleme cu formularea de la compromisele, compromisurile 17, 19 și 20. Raportorul din umbră este sigur că se poate ajunge la un compromis bun la întâlnirea de mâine dimineață. În încheiere, ECR-ul sprijină abordarea generală a acestui raport și sperăm să găsim suficiente puncte comune ca să sprijinim și raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Cred că de la ALDE nu este nimeni, de aceea trecem la verzi. Doamna Lambert? Dacă am înțeles bine, doamna Cuneva de la GUE nu este. Bun, atunci, Jean, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc. Noi sunt, ne facem vinovați de multe dintre amendamentele care au fost uh, menționate, dar și la nivelul compromisurilor pot spune că există un fundament foarte bun pentru compromis, din punctul nostru de vedere. S-a vorbit despre condițiile generale, condițiile economice. Însă întrebarea este și ce facem cu banii pe care îi avem deja și cum îi folosim, folosim mai bine ca să reducem inegalitățile. Dacă inegalitățile continuă să, câș- să crească, atunci noi practic nu rezolvăm mare parte din problemele pe care le-am propus să le rezolvăm prin semestrul european. De aceea, unul dintre domeniile pe care ne am concentrat foarte mult acum, amendamentele, este următorul. lucrătorii în vârstă. Am constatat că foarte mulți oameni părăsesc de vreme piața forței de muncă, înainte de vârstă de pensionare, și deci de multe ori e vorba de discriminare pe bază de vârstă, nu e vorba de alegerea lor personală. Este vorba de un cerc vicios care duce la riscuri mai mari de sărăcie, la pensii inadecvate și la disparități de gen. Probleme bine cunoscute – S-au spus deja câteva lucruri despre dimensiunea de gen a întregii problematici. De asemenea, am înaintat, am înaintat câteva amendamente care consolidează ideea de acces la servicii publice. Exista o recomandare care vizează participarea activă la viața forței de muncă. Existau anumite angajamente care s-au luat uh, acum ceva vreme. Ne interesează și coerența politicilor. Dorim să consolidăm în orice caz pilonul social european. Sunt chestiuni foarte importante pentru noi. La fel și dialogul cu societatea civilă este important. Partenerii sociali se pare că primesc atenția cuvenită în acest text, iar Parlamentul întotdeauna mizează pe ei. Mă bucur amendamentele de compromis care au fost înaintate și sunt sigură că vor fi un bun fundament pentru munca noastră. Mulțumesc foarte mult, Jean. Se pare că am terminat cu raportorii din umbră. Dacă mai dorește vreun coleg să ia cuvântul... Dacă nu, doamna Kozlovska are din nou cuvântul pentru concluzie. Dziękować za wszystkie uwagi, które sprawozdawcy cienie przedstawili. Le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit pentru observațiile făcute. Toate aceste comentarii au fost foarte detaliate și se vede clar că aceștia au studiat uh, în detaliu raportul. E foarte important să ne concentrăm pe aspectele sociale, pe accesul la piața muncii și pe includerea tuturor grupurilor sociale. Acestea sunt aspectele principale ale avizului. Mulțumesc tuturor pentru disponibilitate și pentru deschiderea de care au dat dovadă. Cred că, cu siguranță, în următoarele întâlniri vom ajunge la un bun text final și la un compromis uh, pe care ne-l dorim. Um. Let me tell you that the Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă informez că adoptarea în comisia noastră este prevăzută pentru 8 sau 9 octombrie. Votul în plenară va avea loc pe 2 octombrie. Voturile sunt votate, sunt uh, programate pentru 5 jumătate, deci mai avem 10 minute de pauză.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 Och... Okej.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

afternoon again, colleagues. I suggest that we proceed with the vote of... Bună ziua din nou, stimați colegi. Să continuăm cu voturile. Primul este avizul privind mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în urma unei cereri din partea țărilor de jos și avem un vot cu apel nominal aici. Can I close it? Did anyone? You all voted yes. We can close the vote now. Toată lumea a votat, atunci putem închide votul. Se adoptă cu 34 de voturi pentru. The following vote is on the adoption of a letter. Următorul vot se referă la adoptarea unei scrisori pentru dispoziții comune pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și încă câteva alte fonduri. Avem și câteva amendamente aici. Amendment 1. Amendamentul 1. Cine este pentru? Who is against? Împotrivă. Cred că este respins. Abținere, îmi cer scuze, spune președinte. Putem să le luăm votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc foarte mult. Este respins. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Obțineri. Respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog. Închidem votul acum. Pare că e respins. And the vote on the letter as... Și acum votul pe scrisoarea modificată. Cine este pentru? Votăm electronic. Haideți să votăm electronic. Open the vote. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Închidem votul acum. And this is certainly adopted. Și e clar adoptat. Mulțumesc we move now to the draft report. The... Trecem acum la proiectul de raport, rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reintegrarea șomerilor. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptăm. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, Mi se pare că e a adoptat, dar aș vrea să verificăm totuși. Votul este închis. Da, se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem relua votul la compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri. Mi se pare că s-a adoptat, dar aș vrea să verificăm. 85. Haideți să verificăm. Acum închidem votul. Se adoptă 86 pentru. Împotriva abținere se respinge. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Amendamentul 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm aici, vă rog. Deschid votul. Votul este închis. Și se adoptă. 92 este respins, 93 pentru, împotriva, abțineri. Mi se pare că s-a adoptat, dar aș vrea să verificăm. Și acum am închis votul. Da, se adoptă. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Am închis votul. Respins. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Nouăzeci opt pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a adoptat, dar aș vrea să verific. 98. Am, am închis votul. Se adoptă. Compromisul la 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Toată lumea a votat, închidem votul și este respins. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotriva, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este închis. Da, se adoptă. Asta a fost 47, uh, nu? 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm. Deschid votul. Votul este închis și se adoptă. Acum votăm raportul, proiectul de raport modificat. Votăm electronic. We are now closing the vote. Votul este închis. Se adoptă. Excuse me. Thank you. We go now to the next vote. The draft opinion. Trecem la următorul vot, proiectul de raport privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Două amendamente orale pe care le voi menționa la momentul votării. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri Repet, compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 este un vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 9 și 108. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, ab abțineri. Putem repeta votul aici. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Verificăm compromisul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verific aici, vă rog. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Votul este închis. Și se adoptă 125 pentru, împotriva, Haideți să-l verificăm și pe acesta. Deschidem votul. Închidem votul. Și se adoptă. La amendamentul 126 avem și un amendament oral pe care vi-l voi citi. person shall have the right to be accompanied by a representative of their choice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 Trecem la 14 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, nu e foarte clar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru. Îmi cer scuze, compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 132. Deschidem votul. Deschidem votul și se respinge. 133 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm. Deschid votul și acum închid votul. Se adoptă 134 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vreau să verific, deschid votul. Se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că e respins, e respins, dar haideți să ne asigurăm, deci haideți să verificăm. Am închis votul și așa este. A fost respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că e cam strâns votul aici. Haideți să verificăm. Am închis votul, este respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Ce adoptăm? Amendamentul 165. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotriva, abțineri, respins. 171 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 172 pentru. A, nu, devine caduc, îmi cer scuze. 173 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la 185 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mi se pare respins, dar putem verifica. Deschid votul. Votul este închis și e respins. 190 pentru, Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Închid votul. Și este respins cu 24 de voturi împotrivă, 191 pentru, împotriva, abțineri, respins. 192 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să-l verific. Deschid votul. close the vote. Am închis votul, este respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 195 pentru, potriva, abțineri, respins. 196 pentru, împotriva, abțineri, respins. 197 retras. 198 pentru, împotrivă, obțineri, abțineri. Pare adoptat. Verificăm. Închidem votul. Respins. 199 pentru, potrivă, obțineri, respins. 200 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. La 201 avem alt amendament oral unde înlocuim shell cu may. Statele membre pot introduce și uh, mai târziu nu shall establish, ci may establish. E cineva împotrivă? Supunem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acesta a fost 201 cu amendament oral. Doste 1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 Compromisul 13 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, potriva, abțineri respins. 28 pentru, potriva, abțineri respins. 29 pentru, potriva, abțineri respins. 30 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva, verificăm, 31, respins, 23 de voturi, 32 pentru, împotriva, abținere, se adoptă, Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotriva, abțineri. Vă rog încă o dată, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, respins. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43, pentru, împotriva, abțineri, respins. 44, pentru, împotriva, abțineri, respins. 45, pentru, împotriva, abținere, respins. 46 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abținere, respins. 48 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 50 pentru, potrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 50. Închidem votul. Respins. 51 potrivă, abțineri. Se adoptă. 52 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 53 pe părți, prima parte, pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte, pentru, potrivă, abțineri, respins. 54 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, respins. 57 pentru, împotriva, abțineri, respins. 58 pentru, împotriva, abțineri. Îl verificăm, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 59 pentru, împotriva. Haideți să-l verificăm și pe acesta. Închidem votul. Respins. 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. 2. Acela, 61 pentru, împotriva, abțineri, verificăm, deschidem votul, închidem votul și respins. 62 pentru, împotriva, abțineri, verificăm, deschidem votul, Închidem votul, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, pare respins. Să verificăm. Închidem votul. Respins. 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 67 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Supunem la vot întregul text. Închidem votul. Se adoptă. Și cu această întâlnire de astăzi se încheie. Am terminat pentru astăzi. Mulțumesc!